sprijin ceea ce consider eu o abordare uh, lipsită de chipzuință în ceea ce privește munca viitoare a delegațiilor noastre. Mulțumesc! Äh, Mulțumesc, domnule Cashman. Iau la cunoștință declarația dumneavoastră. Îmi pare foarte rău că trebuie să faceți acest pas, însă trebuie să-l iau la cunoștință. Ați menționat în scrisarea dumneavoastră că este vorba de o decizie a conferinței președinților, care a fost însă luată în unanimitate în acest for. De aceea regret uh, demisia dumneavoastră, nu pot însă să schimb acest uh, fapt. Doamnelor și domnilor, înainte să trecem la votul pe Uniunea Bancară, deci pe raportul Ferreira, aș vrea să fac o scurtă remarcă și să mă adresez către uh, cât, câtorva colegi de aici. Uniunea bancară, domnilor și domnilor, știm cu toții, este cu siguranță un proiect istoric care odată cu votul uh, de astăzi va marca punctul culminant al acestei legislaturi. Este extrem de important și am spus-o și în cadrul uh, Consiliului European în numele Parlamentului, așa o decizie nu a mai existat decât la crearea pieței interne. Parlamentul a depus un efort enorm în negocierile pentru acest dosar și de aceea, ca președinte, îmi revine obligația ca, din cauza activității enorme care s-a creat, să a trebuit să tai uh, anumite cordoane umbilicale între datoriile băncilor și datoriile statelor și anumite reguli uh, nu au fost acceptate însă din câte uh, am văzut. Însă foarte mulți deputați au luptat pentru ca lucrurile să fie în ordine și vreau să menționez uh, cei cinci, cele cinci femei și un luptător bărbat care au uh, fost într-adevăr o echipă extraordinară din partea Parlamentului. Aș vrea în mod explicit să-i mulțumesc lui Eliza Ferreira, Corin Wortman Cole, Sharon Bowles, Sylvie Goulart și Victoria Ford și Sven Giegold, care până la sfârșitul uh, luptei, au, până la epuizare fizică, au luptat pentru acest Parlament. sicher mit unterschiedlicher Bewertung des Desigur că rezultatul final poate fi interpretat și evaluat după aceea, dar eu cred că rezultatul este extrem de bun și mi se pare că mai ales implicarea acestor colegi și felul în care au negociat este absolut remarcabilă. Înainte de votul pe raportul doamnei Ferreira, aș vrea să dau cuvântul reprezentantului Consiliului în exercițiu, domnul Venizelos. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește acest vot, aș vrea să fac o scurtă declarație.